Bine, riprendiamo. Bun, haideți să reluăm, dragi colegi, lucrările. Doresc să vă amintesc că Alcuna sesiune plenare nu s-au adoptat rezoluțiile în urgență la reuniunea din 22-23, însă a fost adoptată rezoluția privind drepturile omului uh, pe 29-30 noiembrie la mini-plenara de la Bruxelles um, în legătură cu situația din Yemen. Um, și um, o declarație a doamnei înalt reprezentant pentru afaceri externe și securitate în legătură cu situația din Yemen. Deci, aceasta este comunicarea mea. Avem acum un schimb de opinii privind căsătoriile timpurii și uh, acest schimb de opinii are loc uh, în pregătirea uh, viitoare, viitorului raport de inițiativă a subcomisiei DOA, DROA privind căsătorile timpurii și forțate, fără document deocamdată. Uh, titlul va fi spre o strategie externă a Uniunii Europene de luptă împotriva căsătorilor timpurii și forțate. Domnul Charles Görens va fi raportor Astăzi vom avea un prim schimb de opinii în legătură cu acest subiect. Deci, fără document, și raportorul își va prezenta abordarea și colegii își vor putea uh, prezenta punctele de vedere în această fază inițială. Timpul pe care îl avem la dispoziție este suficient Uh, pentru că prezentarea raportului este prevăzută în februarie. Doresc doar să amintesc că căsătorile timpurii și forțate reprezintă o încălcare a drepturilor omului și reprezintă o problemă gravă din mai multe puncte de vedere. Voi cita doar uh, un argument de bază legat de drepturile omului împotriva acestor căsătorii. E vorba de consimțământul libru, liber și complet uh, recunoscut în Declarația Universală a Drepturilor Omului. Și consensul nu poate fi liber și complet dacă una dintre părțile interesate nu este suficient de matură pentru a lua o decizie informată în legătură cu persoana cu care se căsătorește. Se recunoaște deci că această situație reprezintă o încălcare a drepturilor. Sunt sigur că domnul Gărânț va prezenta multe alte argumente și îi dau imediat cuvântul. Vă rog, domnule Gărânț. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să-i mulțumesc Comisiei DROA de a-mi fi încredințat acest raport ca reacție la un fenomen important care nu încetează să ne preocupe de ani de zile, de zeci de ani chiar. Când vorbim despre căsătoria între copii, nu putem să nu facem referire la o seamă de comportamente și practici inacceptabile, condamnabile. Și ați spus-o și dumneavoastră, căsătoria între copii se leagă de supunerea fetițelor în special fără consimțământul lor, bun înțeles, la o vârstă uh, mai mică decât vârsta majoratului. Căsătoria între copii se referă la privarea de drepturi, de drepturile omului cele mai elementare. Acestea sunt de-a dreptul de Căsătoria copiilor se leagă de incapacitatea de a aplica dreptul pentru că adesea legea interzice astfel de practici, dar pur și simplu legea nu este practicată, din lipsă de mijloace adesea. Căsătoria între copii înseamnă încălcarea dispozițiilor din multiple legislații internaționale, care adesea au fost uh, transpuse în legislația națională, căsătoria între copii, se leagă de asemenea de viol, de confiscarea copilăriei, de privarea dreptului la dezvoltare a copilului, eh, privarea dreptului la educație și trebuie evocat aici și clivajul între zonele rurale și zonele urbane. Pentru că acest clivaj este accentuat atunci când vorbim de zone rurale unde uh, dreptul, legea e încă și mai puțin aplicată decât în orașe. Acest raport nu uh, încearcă să refacă ce s-a făcut deja sau să repete tot ce s-a spus sau să, scrie, să rescrie tot ce s-a scris sau să supună la vot lucruri care au fost deja votate. Acest raport vorbește de lucruri cunoscute, da, e baza acestui raport. Parlamentul European a votat de dată recentă o rezoluție a Comisiei FEM, care este foarte pertinentă. Un vot care uh, a avut loc chiar luna iunie acestui an. Această rezoluție conține toate elementele necesare. Problema e nu de a cunoaște această problematică, ci cum putem ca dreptul, legea să fie respectată. De ce uh, trebuie deci relansată această tematică? Trebuie să ne oferim posibilitatea și mijloacele de a pune capăt unei practici absolut inacceptabile și atunci trebuie să definim o ambiție. O ambiție care mm, se îngemânează cu efortul depus în combaterea altor flageluri bunoare, sclavia. E deci o ambiție puternică pe o temă care nu trebuie să mai existe, mai ales la început de secol 21. În țările în curs de dezvoltare, ca să vă dau o idee de amploarea fenomenului, unul din trei copii este uh, supus căsătoriei înainte de vârsta de 18 ani. Un copil din 9 înainte de vârsta de 15 ani. Deci nu e vorba de uh, niște simboluri, ci de niște realități ancorate în tradiții și practici ale țărilor în curs de dezvoltare vă spuneam că nu vom rescrie lucrurile care au fost deja scrise. Ambiția mea este de a obține acordul dumneavoastră pentru a merge înainte cu acest raport, rugându-vă, dacă mă susțineți, să solicit Comisiei definirea unei strategii care să pună capăt acestui flagel. Uniunea Europeană se bazează pe drept, pe statul de drept, pe respectarea dreptului și a legilor, pe respectul minorităților, pe egalitatea între femei și bărbați, care se bazează pe principiul ireductibilității demnității umane. Și ca atare, Uniunea Europeană are o datorie și o responsabilitate specială atât în interiorul Uniunii Europene, pentru că această practică poate însă să se perpetueze în interiorul uh, Uniunii, într-o țară mare a Uniunii Europene, au fost repertoriate 1500 de căsătorii forțate într-un singur an și asta de dată recentă. Uniunea Europeană însă are o responsabilitate și în afara granițelor ei. Uh, sigur, atunci devine o problemă de afaceri externe. Ne gândim la politica de dezvoltare, politica de vecinătate, politica de cooperare cu state terțe. Și cred că această tematică își găsește locul în demersurile externe ale UE. Repet, ambiția mea este de a pune accentul pe mijloacele pe care le avem la dispoziție, de a solicita, cum vă spuneam, de a cere o strategie din partea Comisiei și Serviciului de Acțiune Externă. Și cred că trebuie să inventariem tot ce s-a făcut deja, v-aș reaminti doar că acest demers se înscrie în respectarea numeroaselor convenții și texte. Am să citesc doar o parte dintre acestea, o parte a textelor care se referă la această practică. Convenția ce privește drepturile copilului din 89, Declarația Universală a Drepturilor Omului din 88, care precizează că o căsătorie nu poate avea loc decât cu consimțământul de plin al bărbatului și al femeii, a celor două persoane interesate. Declarația de la Viena și programul uh, programul său din 1993, Convenția supra abolirii sclaviei, la care m-am mai referit, uh, M-am gândit deci la acest text. Apoi, citez alte texte în engleză. Convenția Internațională asupra drepturilor economice sociale din 1966, Convenția Internațională asupra drepturilor civile și politice din 66, Carta drepturilor copilului din Africa, 1990, Carta Africană a Drepturilor Omului din 1981, protocolul la Carta Drepturilor Omului și ale femeilor în Africa din 2003, Carta Africană din 2006 și așa mai departe, lista continuă. Dacă suntem cu toți de acord pe un punct, e că dreptul internațional ne invită să mm, avem și mijloacele pentru a pune în aplicare toate aceste texte. Și Uniunea Europeană fiind un actor central, eu cred că trebuie înțeles cine reprezintă Uniunea Europeană în această materie. Ei bine, Comisia Europeană, pentru că începește în special um, latura externă, depinde de niște resurse de finanțare, însă acestea se regăsesc în instrumentul de cooperare pentru dezvoltare DCI și Fondul European pentru Dezvoltare pe de altă parte, care în coproprietatea celor 28 de state membre, iată două instrumente foarte puternice care uh, pot să contribuie pentru a finanța ceea ce e necesar. Mă mai gândesc la mijloacele de care dispun statele membre și care toate, într-un grad sau altul, au relații strânse prin ajutorul public pentru dezvoltare, prin cooperarea pentru dezvoltare cu țări în curs de dezvoltare. Deci, până la urmă, e vorba de 29 de actori implicați. Ar trebui ca cei 29 să poată lucra împreună la definirea unei strategii. Să mai adăugăm și că statele membre dispun încă de 80% din mijloacele financiare alocate la capitolul ajutor public pentru dezvoltare, iar Comisia dispune de 20% din aceste uh, fonduri. Deci putem face în așa fel încât eforturile statelor membre să se conjuge cu cele ale Uniunii Europene um, prin Comisia Europeană. Deci, Comisia a trebuit să se exprime pe această temă. Comisia trebuie să definească nivelul de ambiție și să Uh, discută despre mijloacele de pus la dispoziția instrumentului. Când vorbim de strategie, vorbim de o viziune, de definirea unui obiectiv, a unei ambiții și uh, trebuie vorbit de uh, actorii implicați. Comisia, statele membre, dar și Națiunile Unite. În special cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populații, UNFP, și, bineînțeles, UNICEF. Și salut reprezentanții UNICEF astăzi aici. Uh, Uh, v-aș invita să-i acordați cuvântul pentru ca să poată reacționa la uh, tot ce am avea noi de spus. Iar când vorbim de actori, sigur, uh, țările în curs de dezvoltare care sunt interlocutorii noștri, interlocutorii Uniunii Europene, Comisiei Europene, pentru că lucrăm în parteneriat. Deci trebuie să avem mijloace convingătoare avem în mână textul legii, acum trebuie să oferim și finanțarea și resursele umane care să servească această nobilă cauză, adică a pune uh, capăt unei practici ancestrale. Însă trebuie să asigurăm coordonarea și complementaritatea între toți acești actori. Continui să cred că obstacolul nu e o insuficiență a mijloacelor bugetare, deși lăcomia pentru a prelua mijloacele de care dispun politicile pentru dezvoltare e foarte mare. Combaterea schimbării climatice e o luptă de purtat. Cauza pe care o apăr astăzi în numele nostru al tuturor concurează cu alte aspecte ale politicii externe și a politicii de dezvoltare, dar mai trebuie precizat și că Uniunea Europeană în ansamblul său e departe de a, uh, consuma finanțele din ajutorul public pentru dezvoltare. Vorbim de 0,45-0,50% din ajutorul public pentru dezvoltare comparativ cu uh, PIB-ul celor 28 state membre. Totuși, suntem uh, primii care oferim fonduri, iar UE, în urmă cu un an, și-a asumat uh, responsabilitatea de a, la Addis Abeba de a ajunge la 0,7% din PIB pentru ajutor public pentru dezvoltare până în 2020. Dacă rămânem fideli angajamentelor Uh, făcute la conferința pentru finanțarea dezvoltării de la Disabeba, cum spuneam, ar trebui să avem fondurile necesare pentru a finanța această ambiție pe care uh, eu îmi doresc să o ducem la bun sfârșit. În strategie ar trebui să prevedem și un capitol sensibilizare la noi acasă, dar uh, mai ales în statele vizate de această problematică. Ce înțeleg prin sensibilizare? Iarăși o strategie. Din punctul meu de vedere, cea mai bună strategie pentru a tematiza o problemă la scara întregii Uniunii Europene e de a proclama un an european pentru această cauză. Dedicat acestei cauze, voi face o propunere în proiectul de rezoluție să consacrăm, de dată ce e posibil și trebuie să ne gândim de pe acum, un an european împotriva căsătoriei între copii. De ce? Nu e o temă minoră sau specifică, ci vorbim aici de drept, de drepturile omului, de dreptul minorităților, de um, egalitatea dintre femei și bărbați, dezvoltare, respectul persoane, relațiile externe ale Uniunii Europene. Uniunea Europeană care se bazează pe niște valori pe care dorim să le exportăm. Chiar dacă termenul nu vi se pare adecvat, uh, E important să avem referințe solide în textul nostru la drepturile fundamentale pe care noi le susținem. Iată, deci, un ansamblu de măsuri care ar putea figura în această strategie. Și nu cred că uh, trebuie să ne descurajăm, uh, putem fi sceptici uh, sau să ne îndoim asupra rezultatului uh, pe care îl vom obține la solicitarea noastră, dar trebuie să rămânem activi și noi, ca Parlament European, suntem principal aliat al Comisiei atunci când e vorba de a defini imperativul cooperării și uh, să reușim în acest fel să mișcăm un pic lucrurile. Avem atât de multe de spus, dar uh, aș dori să trecem dincolo de constatări, să trecem în sfârșit la acțiune referințele numeroase la uh, prevederile convențiilor, textelor uh, internaționale, uh, adesea transpuse în legislație naționale, bine, toate acestea ne demonstrează că vremea constatărilor a trecut și acum e momentul pentru acțiune. Am să mă opresc aici cu remarcile mele introductive mi-aș dori să pot um, avea opiniile dumneavoastră, să vedem dacă mă susțineți uh, în aceste uh, principale axe ale raportului pe care vi le-am supus atenție și aștept cu nerăbdare orice reacții. Mulțumesc! Ținem cont de faptul că apoi vom mai avea timp să revenim la acest subiect pentru că urmează să se pregătească raportul până în februarie. Dau cuvântul colegilor, două minute de fiecare. Mai întâi, uh, doamna Pesera. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că eu sprijin 100% propunerea domnului Görens este extrem de oportun să facem acest raport din perspectiva drepturilor omului și doresc să subliniez câteva elemente care trebuie să facă parte din acest raport. Având în vedere că noi lucrăm pe comisii și pierdem uneori din, vigo- din vedere anumite aspecte căsătoria forțată este considerată violență conform uh, Convenției de la Istanbul, uh, primul instrument uh, obligatoriu din punct de vedere juridic și integrat care se referă la protecția persoanelor și urmărirea vinovaților și criminalizarea acestui delict care funcționează din 2014. Uniunea Europeană în sfârșit anul acesta a ratificat această convenție. Nu trebuie să uităm că căsătoria forțată face parte din uh, violențele de gen, violență împotriva femeilor și împotriva familiei. Uh, să nu uităm și relația între această uh, Um, problemă la adresa egalități sau acest motiv de inegalitate care este căsătoria timpurie și forțată și obiectivul de dezvoltare durabilă 2030. Obiectivul egalității înseamnă că trebuie pe toate căile să obținem accesul gratuit și garantat al fetelor la educația secundară, adică să meargă la școală până la, ora, până la 18 ani, nu să se căsătorească și o observație în legătură cu situația actuală a Uniunii Europene și a statelor membre în legătură cu uh, vârsta consimțământului sexual. În Franța are loc în momentul de, de față dezbaterea și se va lua o decizie dacă se va stabili o astfel de vârstă uh, și cred că și Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție armonizată, rezonabilă, uh, atunci când cerem că uh, căsătoria și tot ceea ce implică căsătoria între minori să se respecte și în statele noastre. Multe, în multe țări ale Uniunii se permite uh, căsătoria, bineînțeles, și consimțământul sexual există uh, de la vârste mult mai mici de 18 ani. Și întrebarea este dacă la nivel general descernământul deci Adică stabil, dacă se stabilește că se poate vota de la 18 ani, de exemplu. Ehm, trebuie să se evalueze și de ce consimțământ e nevoie pentru a avea relații sexuale, de exemplu. Mulțumesc. Soraya. Jag skulle också vilja uttrycka mitt fulla stöd. Aș eh, dori să sprijin, să-mi exprim și eu întregul sprijin față de poziția domnului Görans și o condiție pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă um, este și acesta. Sunt lucruri strâns legate între ele pentru că interziția căsătoriilor timpurii și forțate este o condiție esențială pentru a atinge aceste obiective. Obiectivele de dezvoltare durabilă pot Ă, fi o cale de a face presiuni, pentru că căsătoriile timpurii și forțate au legătură cu multe dintre aceste obiective, 3, 4, 5 și 10. Um, există o legătură evidentă și sprijin ideea unei politici a Uniunii Europene de luptă împotriva căsătoriilor timpurii Există Convenția Consiliului Europei pentru interzicerea căsătoriilor uh, forțate din 2011. 11 state membre ale Consiliului Europei au semnat această convenție, dar doar 8 state membre ale Uniunii interzic uh, căsătoriile forțate. Belgia, Cipru, Danemarca, Germania, Malta, Suedia, Austria, și Marea Britanie. Atunci când oferim ajutor pentru dezvoltare, poate anumite state membre nu țin cont de acest aspect. Cred că trebuie să facem mai multe eforturi și la nivel de stat membru. Deci, oricum, sprijin mult pe colegul Gărenț. Mulțumesc. Vielen Dank. Domnul Büchner. Die Ideen... Mulțumesc. Ideile vehiculate sunt importante. Aș uh, face două comentarii. În primul și în primul rând, și în Uniunea Europeană există căsătorii timpurii care încalcă legislația națională, dar aceste căsătorii există în continuare. Prin urmare, consider, consider că trebuie să punem accent pe aplicarea legilor noastre și în cazul migranților. În al doilea rând, apelurile și anul internațional al căsătoriilor uh, forțate. Ei bine, propunerile acestea mi se par uh, lipsite de sens. Uh, din punctul meu de vedere, doar banii contează, sunt instrumentul care ar putea duce la schimbarea lucrurilor sună cinic, dar cred că este eficient. Prin urmare, și în politica noastră economică, comercială, ar trebui să aplicăm acest principiu, ar trebui, spre exemplu, să oferim sisteme de preferințe doar acelor state care respectă aceste principii și valori europene. Sună cinic uh, cuvintele mele, dar din păcate mă tem că doar genul acesta de măsuri concrete pot duce la schimbarea situației. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum voi da cuvântul domnului Broc de la UNICEF. Câteva minute doar, vă rog. Și apoi dau cuvântul reprezentanților comisiei. Bună dimineața tuturor! Mă cheamă Andrew Brooks, sunt consilier regional pentru protecția copiilor pentru Africa Centrală și de Vest. Sunt, um, birourile noastre sunt la Senegal, uh, la Dakar și prezint uh, uh, punctul nostru de vedere în legătură cu căsătoria copiilor. Regiunea din, uh, în care lucrez uh, este cea în care există cele mai multe căsătorii timpurii Uh, șase din cele zece țări în care se căsătoresc cele mai multe fete uh, minore uh, sunt în zona noastră și facem multe eforturi pentru a lupta împotriva acestor căsătorii. Am ajuns într-un moment critic în legătură cu acest subiect din motivele pe care le-a menționat raportorul suntem într-un moment important. Pe de o parte, numărul fetelor care se căsătoresc astăzi, în comparație cu 1990, scade. Deci mai puține fete se căsătoresc minore, una din patru astăzi era una din trei în 1990, dar totuși 750 de milioane de fete și femei în lume s-au căsătorit fiind minore. Și mai ales în regiunea noastră, creșterea democratică uh, este foarte rapidă și deci avem impresia că procentul scade, dar de fapt numărul crește. Și este important să nu uităm uh, numărul și nu să ne concentrăm doar pe procente. Așa cum au spus colegii, voința politică, voința socială de a aborda subiectul este de asemenea evidentă în momentul de față. Avem un obiectiv uh, în uh, obiectivele de dezvoltare durabilă pentru acest subiect și se luptă pentru egalitatea de gen, deci uh, acest aspect se încadrează în egalitatea de gen. Avem uh, mai multe rezoluții adunării generale și a Consiliului Drepturilor Omului pe acest subiect, deci avem climatic, climatul politic și social Uh, potrivit pentru a aborda problema. Ce putem face însă pentru a reuși cu adevărat? O inițiativă ar fi un program global pentru acțiunea pentru a pune capăt căsătoriilor timpurii. Acest program a început deja, uh, inclusiv cu sprijinul Uniunii Europene și funcționează deja în 12 țări din lume. Unele dintre țările cele mai afectate din, de această problemă. Voi spune ce țări sunt ca să se știe în ce, uh, unde este importantă această chestiune. Bangladesh, India, Nepal, Burkina Faso, Ghana, Niger, Sierra Leone, Etiopia, Mozambic, Uganda, Yemen și Zambia. Astăzi, Uh, v-am prezentat un eșantion de țări unde această problemă este importantă, dar și într-o perioadă scurtă de timp în aceste țări s-au făcut progrese semnificative. Um, au fost, um, am comunicat cu multe minore și deci cu mai multe acțiuni, cu acțiuni mai intensificate am putea obține și mai multe rezultate. Doar în 2016, 1,7 milioane de membri ai comunității și minori au fost uh, contactați prin uh, uh, serviciile noastre și în șapte dintre cele 12 țări există planuri de acțiune naționale pentru a lupta împotriva căsătoriilor timpurii. Eh, trei dintre țări chiar au eh, un buget, știu cât va costa asta. Voi da câteva exemple pe care le cunosc bine de țări care au făcut ceva. În Sierra Leone eh, s-au implicat liderii tradiționali pentru a comunica cu 5.000 de fete. În Burkina Faso au fost formați 23.000 de profesori pentru a atrage copii în școli și în Niger există un program multisectorial care a comunicat cu peste 20.000 de fete. Am puțin mult timp la dispoziție, dar sunt în această sală, am fost și la Uniunea Africană în Etiopia și pot să vă spun că implicarea Uniunii Africane există și a lansat propria campanie pentru a pune capăt căsătorilor timpurii. Cum poate funcționa colaborarea între Uniunea Africană și Uniunea Europeană pentru a crea o platformă pentru a aborda această problemă. Mai mult de jumătate din țările africane, mai mult de jumătate din statele membre din Africa au propriile legi naționale, au programe pentru a pune capăt căsătorile timpurii în urma inițiativei Uniunii Africane. Deci există voință politică în Africa, agenda Uniunii Africane, uh, poziția comună privind uh, căsătoriile minorilor, deci există o serie de oportunități. Trebuie să spunem câteva lucruri în legătură cu posibilitatea de acțiune pentru viitor pe baza ceea ce funcționează. Bineînțeles, cadrul juridic și politic, dar nu e suficient. Uh, și uh, um, legea locului trebuie să fie abordată. Nu trebuie să uităm uh, de educație și serviciile de sănătate reproductivă și să facem mai multă monitorizare, să înțelegem mai bine scara problemei și limitele acesteia. În sfârșit, trebuie să lucrăm la nivel de parteneriate. Programul global pe care l-am menționat este un parteneriat important. Uniunea Africană și inițiativele acesteia de asemenea și um, acesta poate fi o platformă, un parteneriat și ideea unui an um, dedicat pentru a atrage atenția asupra acestei probleme pot să fie utile. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Lemgonor de la Serviciul de Acțiune Externă. Două minute, dacă se poate. Thank you. Uh, Mulțumesc. Voi spune câteva cuvinte despre implicarea Serviciului de Acțiune Externă și noi dorim să facem eforturi pentru a pune capăt căsătoriile minorilor. Anul acesta, în martie, am adoptat liniile directoare ale Uniunii Europene pentru protecția și drepturile copilului. Recent, um, Directorul adjunct al diviziei uh, Sanchez Rico a participat la reuniunea la nivel înalt pentru a pune capăt căsătoriilor minorilor uh, în Senegal, la Dakar și mă bucur că Shady Brooks se află de noi pentru că am avut plăcerea ca domnul Brooks să participe acum doi ani la un curs de formare pe tema protecției minorilor. Deci suntem un actor implicat și nu trebuie să uităm că 50% din delegațiile UE din lume au ca prioritate drepturile copilului în strategiile lor pe țară în domeniul drepturilor omului și democrația. Astfel avem o pârghie de acțiune și s-a menționat și importanța conștientizării problemei. Suntem, uh, uh, știm foarte bine asta Implicarea statelor membre este de asemenea importantă. În octombrie, alături cu um, Nexons Dublin de la DEFCO, am organizat cu participarea uh, UNFPA un, o, conver, o, o uh, conferință pe tema um, uh, luptei împotriva căsătoriilor timpurii și uh, multe state membre au fost uh, reprezentate deci cred că există voință politică pentru a pune capăt căsătorilor minorilor. Mă opresc aici. Poate aș putea să mai menționez faptul că mă bucur că multe legături făcute azi cu multe alte probleme uh, pentru că căsătoriile minorilor nu este o problemă de sine stătătoare, există legături cu traficul de ființe umane, dar și cu uh, schimbările climatice sau cu munca minorilor. Sunt, uh, trebuie să ținem cont de aceste legături și să creăm conștientizare și în legătură cu acestea. Mă bucur de, că se va pregăti un raport și vom face, bineînțeles, observații la acest raport și am notat faptul că proiectul de raport va fi prezentat în februarie la anul. Mulțumesc! Grazie! Vă mulțumesc! Și acum, din partea de Gedefco, are cuvântul Maxence Biblan. Merci beaucoup. Mulțumesc. Doresc să menționez uh, mai întâi că Problema căsătorilor forțate este o prioritate a Comisiei Europene de mai mulți ani. Avem o serie de instrumente politice în care se reflectă această prioritate, cum ar fi planul de egalitate între femei și bărbați 2016-2020, programul de acțiune pentru democrație și drepturile omului. Așa cum a spus colega mea, avem și linii directoare pentru promovarea și protecția drepturilor copiilor. Am participat la FES acum o lună la o consultare interparlamentară în legătură cu căsătoriile forțate și mutilarea genitală feminină feminină pentru asocia parlamentarii din Africa și din lumea arabă, pentru a sensibiliza acești parlamentari în legătură cu aceste acțiuni și strategiile de pus în aplicare în uh, țările în care aceste practici sunt foarte frecvente. Um, participăm și la programul comunal ONU, așa cum a spus domnul Brook, pentru a pune capăt for- căsătorilor forțate până în 2030. Avem o oportunitate fără precedent cu ocazia acestei agende pentru dezvoltare durabilă și obiectivul 5.3 privind uh, practicile nefaste și în legătură cu ideea unei strategii de pus în aplicare este important să avem o abordare generală de luptă împotriva practicilor nefaste, inclusiv uh, inițiativele noastre privind mutilarea genitală feminină și ceea ce facem împotriva căsătorilor forțate uh, sau preferința băieților la naștere. Deci, sunt uh, o serie de legături între aceste programe și este important să păstrăm un cadru comun al obiectivului de dezvoltare durabilă 5.3 și nu neapărat să separăm fiecare practică. Vom participa, bineînțeles, cu plăcere, vom discuta cu domnul Görens în următoarele săptămâni despre ceea ce facem concret pe teren, practicile care, și acțiunile care funcționează, pentru că avem o serie de elemente pe care le-am identificat și am învățat anumite lucruri pe teren și vă putem vorbi despre acestea. Și ca acțiune de sprijin pentru acest program comun avem șapte proiecte în diferite țări, uh, în colaborare cu ONG-urile, pentru a pune capăt căsătoriilor timpurii. Mulțumesc! Mulțumesc. Un minut, Charles Görens. Eh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Vesera, doamnă Soraya, eh, domnule Buchner și reprezentantului eh, UNICEF-ului care a vorbit și în numele UNFPA și, bineînțeles, Serviciul de Acțiune Externă și reprezentanților Comisiei. Uh, Uniunea Europeană este un actor important, nimeni, toată lumea a fost de acord cu asta. Uh, trebuie să fim mai coerenți în acțiunea noastră și, uh, eventual, să creăm condiționalități. Uh, se dorește să se umple ultimele lacune în domeniul dreptului. Aceasta trebuie să fie o ambiție a Uniunii Europene și um, prelungirea acordului la Cotonou va fi o bună ocazie pentru a face asta, pentru perioada după Cotonou uh, să lăsăm un loc acestei idei în negocieri. Unii au spus că trebuie ca Uniunea Europeană să aibă o atitudine ireproșabilă. Da, bineînțeles, așa e. Doar opt uh, țări au uh, o poziție clară în legătură cu vârsta minimă pentru uh, a se căsători. Trebuie să uh, depășim această lacună pentru a fi credibilă la nivel extern. Uniunea Europeană trebuie să fie credibilă și în interiorul său pentru a da lecții altora trebuie să fim noi mai întâi ireproșabili, bineînțeles. Um, nu Uniunea Europeană sau statele în curs de dezvoltare, este și și. Am spus asta în introducere este și o problemă care ne, ne privește și pe noi, din diverse motive. Și cred că strategia pe care o doresc, cred că toată lumea este de acord cu strategia pe care o doresc, uh, dar trebuie să fie foarte clar și care vor fi actorii implicați. Nu mă refer la actorii de la nivel național sau de la nivelul Uniunii Europene. Bineînțeles, Comisia, DEFCO, Serviciul de Acțiune Externă știm deja că sunt implicați, dar cred că trebuie să lucrăm și în strânsă colaborare cu ONU și care are multe inițiative în promovarea drepturilor în acest domeniu, uh, UNICEF și UNFPA, care sunt parteneri indispensabili și uh, inconturnabili, pentru că au cea mai multă experiență și ar fi păcat să ignorăm uh, contribuția acestor doi actori majori care pot fi la uh, originea unei noi dinamici pentru a obține o sensibilizare reală pe teren. Deci, trebuie uh, să creăm această strategie cu un plan de acțiune care să, fie, să poată să pune capăt acestor practici. Cred că am suficiente elemente acum pentru a face o sinteză a acestei discuții și vă voi uh, propune uh, în termenul prevăzut de calendar propuneri în scris. Vă mulțumesc pentru atenție. Grație lei. Vă mulțumesc. Așa cum uh, am spus, vom reveni la acest subiect când vom discuta proiectul um, de raport. Încheiem aici acest subiect. Mulțumesc încă o dată domnului Görenț și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care este schimbul de opinii cu ocazia Zilei Internaționale a comemorării și a demnității victimelor uh, crimei de genocid și prevenirea acesteia. În septembrie 2015, adunarea generală a ONU a adoptat o rezoluție promovată de Armenia, care a proclamat 9 decembrie Ziua Internațională a comemorării și demnității victimelor genocidului și a prevenirii acestei crime. 9 decembrie este aniversarea adoptării Convenției privind prevenirea și represiunea crimelor, uh, crimei de genocid. Declarația Universală a Drepturilor Omului a fost adoptată în ziua următoare. Motivul pentru care există această zi internațională este sensibilizarea opiniei publice uh, în legătură cu existența Convenției privind genocidul și uh, în legătură cu rolul acesteia pentru a lupta și pentru a preveni genocidul și uh, comemorarea și uh, uh, amintirea victimelor uh, acestei crime. Din păcate, și după crearea zilei internaționale, au avut loc și alte genociduri în lume. Eu cred că trebuie să mulțumim uh, uh invitațiilor care sunt prezenți de ceva vreme alături de noi. Le voi da, bineînțeles, cuvântul. Le avem alături de noi uh, pe domnul uh, Mateuș uh, Pestriț, director al Secretariatului UE a rețelei pentru genocid. Este rețea europeană a entităților care se ocupă de genocid, crime împotriva umanității și crime de război. Cred că prezentarea asta va fi una foarte importantă. Îl avem alături de noi și pe avocatul american Reed Brody, avocat specializat în drepturile omului, care din 1999 lucrează cu victimele fostului dictator din Chad, Hisen Habre uh, pentru a-l duce în fața justiției. Um, vă acord câte 10 minute și are mai întâi cuvântul domnul Pesdriț. Vă rog. Foarte bine. Vă rog. Uh, bine, atunci domnul avocat mai întâi, vă rog. Uh, my name is Reed Brody. Uh... Mă numesc Reed Brody. Lucrez la Human, Human Rights Watch. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Um, Am un PowerPoint în ce privește acest caz, Hissenhar. Este foarte important. Not just because a brutal nu doar pentru că un dictator brutal a fost adus în fața justiției în Africa cu susținerea Uniunii Africane, ci și pentru că arhitectul acestui caz au fost supraviețuitorii și familiile victimelor. Sper să funcționeze partea tehnică. Da. Am să fiu foarte succint. Hisen Abre a fost dictator în Chad în anii 80, a fost adus la putere de către Statele Unite, sub președinția lui Ronald Reagan, susținut de Franța, atunci când 1990 a um, eșuat. S-a descoperit număr impresionant de uh, torturi și de omucideri pe care le-a comandat. În ziua dinainte să părăsească puterea, și-a semnat un cec cu suma totală care mai rămânea în trezoreria statului și a luat acei bani cu el. S-au descoperit uh, uh gropi comune. Uh, Pisin se numea uh, principala închisoare, practic era vorba realmente de o piscină din perioada colonială franceză pe care o transformase mm, construind celule pe fundul piscinei în 1990, cum spuneam, a fugit în Senegal și se părea că acolo se termină povestea. Însă erau oameni în închisoare, în special acest om, Suleiman Gengeng, care au jurat că dacă vor reuși să iasă din închisoare, se vor lupta pentru justiție. Iar el, alături de alții, au început să colecteze documente, să redacteze poveștile a 800 mm, de victime, a creat și o asociație a victimelor pentru a cere compensare și pentru a uh, despăgubiri și pentru a obține justiție. Isen Abre trăia liniștit în Senegal, iar apoi în 1998, așa cum știți, Augusto Pinochet, fostul dictator al Chile, a fost arestat la Londra potrivit unui mandat judecătoresc emis în Spania. Camera lor zilor din Marea Britanie a arătat atunci că, în ciuda statutului lui Pinochet de fost șef de stat, putea fi arestat și uh, um, adus în fața justiției oriunde în lume. Și atunci uh, opinia publică a început să se... Să, să, să, să, a fost pusă pe gânduri. Cei mai tineri din sală poate că nu înțeleg foarte bine cum erau lucrurile atunci, dar ideea că legea poate fi utilizată pentru a duce în tribunale, în fața justiției, astfel de uh, criminali, abia atunci a început uh, să fie înțeleasă. Um, Grupul victimelor a venit la noi, la Human Rights Watch, și am început să lucrăm împreună și mm, primul uh, nostru caz împotriva lui Sen Ambre a fost lansat în Senegal în ianuarie 2000. La stânga vedeți pe Sediki Kaba, care a, fost președintele uh, adunării uh, generale a ICJ și uh, ve- mă vedeți mult mai tânăr în imagine ca avocat. Uh, deci, cum spuneam, în Senegal a fost uh, înaintată această plângere. Abre a fost arestat de judecătorii de instrucție din Senegal și am crezut că va fi judecat acolo. Victimele s-au întors însă din Senegal și au Uh, s-au dus în Chad cu un caz încă și mai curajos, uh, mai ales împotriva unora care încă lucrau în poliția din acea țară. Însă, acest uh, caz în Senegal, la presiunea noului președinte ales, a uh, fost uh, anulat. Noi am descoperit un lucru uluitor. Mă vedeți în imagine, am găsit în 2001 dosarele uh, Uh, poliției politice secrete a lui Isen Abre, care uh, conțineau liste de deținuți, uh, dovezi ale felului în care era formată poliția secretă de către Statele Unite. Doar în aceste documente am găsit numele a 1208 de persoane uciși, ucise și în total de 12, peste 12.000 de victime torturate sau ucise. Uh, am uh, găsit în aceste uh, documente uh, am, am găsit numeroase dovezi ale victimizării. Am înțeles că va fi și o bătălie politică și de aceea am lansat o campanie pe termen lung, concentrându-ne pe victime și pe poveștile uh, victimelor. Suleiman um, a, a avut uh, în New York Times de două ori prezentat un profil a, uh, al său și al a, uh, istoriei prin care a trecut. Human Rights Watch a organizat formare pentru victime așa încât ele să-și poată susține propriile cauze și să se autoreprezinte. Am oferit și cursuri de limba engleză așa încât să se poată adresa mass mediei un număr din aceste victime după ce uh, cazul a fost respins în Senegal, uh, Abre a fost somat să părăsească uh, Senegal. Și atunci am încercat să găsim o altă țară, precum Belgia, unde să îl putem aduce în fața, în fața justiției pe Abre. Ne-am adresat uh, Comisiei ONU împotriva torturii, uh, solicitând ca Abre să nu poată părăsi Senegalul decât printr-un proces de extradare și, într-adevăr, am venit aici în Belgia și am depus o plângere mm, potrivit uh, legii de jurisdicție universală, bazându-ne pe o cerere de extradare a lui uh, Abre către Belgia. Uh, vorbim de anul 2001. Procurorii belgeni au mers la, în Chad uh, pentru a parcurge documentele, a interviua victimele. Legea belgeană însă a fost abrogată însă am reușit, reușit să aducem victimele, inclusiv pe Suleiman, am reușit să aducem aici în Belgia, în, așa încât ei să-și poată susține cauza în fața Parlamentului belgian și a politicienilor și au avut atât de mare succes încât, deși legea belgiană a fost abrogată, s-a dat o dispoziție tranzitorie așa încât um, uh, cazul Abre să poată continua. Am primit foarte multă susținere politică aici în Belgia, din, atât din partea flamanzilor cât și a valorilor, atât din partea liberalilor cât și a conservatorilor. Belgia a cerut deci extradarea din Senegal a lui Abre. Între timp, supraviețuitorii eh, senegalezi ai închisorilor eh, lui Abre au început eh, să intre în campanie alături de noi. și uh, Senegalul a refuzat să electrodeze și s-a adresat Uniunii Africane. s am obținut un aliat și la Uniunea Africană, pentru că acolo s-a înțeles importanța uh, judecării unui dictator african în Africa, ca parte a campaniei Uniunii Africane, uh, uh, pe lângă Curtea Internațională de Justiție. Între timp, Senegal uh, Uniunea Africană a solicitat Senegalului să îl judece pe Abre în Senegal, dar președ- și președintele senegalez a fost de acord, însă acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. Apoi au mai trecut niște ani, uh, un război mediatic în care victimele uh, s-au deplasat peste tot în Africa, uh, victimele senegaleze de asemenea s-au mobilizat. Parlamentul European, și vreau să vă mulțumesc, a venit în repetate rânduri. Îi mulțumesc deosebi Ane Gomes și altora. Două rezoluții au um, fost votate în Parlamentul European cerând Senegalului să um, lanseze procesul. De asemenea, Comisia Europeană a fost extrem de activă ajutând obținerea unui acord cu Senegalul, uh, inclusiv uh, pe un buget. Dar Senegalul uh, continua să mențină blocajul, iar Belgia a făcut ceva absolut incredibil din punctul nostru de vedere. Din cauza susținerii politice pe care uh, vizitele victimelor au reușit să o obțină aici, Belgia a dus cazul la Curtea Internațională de Justiție la Haga, arătând că Senegalul și-a încălcat obligațiile de a, fie de a judeca, fie de a-l extrada pe Avre. A existat foarte multă susținere publică aici în Belgia. Cum am spus, uh, aveam alături de noi politicieni din tot spectrul politic și în iulie 2012 Curtea Internațională de Justiție, în mod unanim, a decis că Senegalul trebuie să-l pună sub acuzare pe Abre fără întârziere. Am avut foarte mare noroc că în același timp Abdullah a fost uh, uh, învins ca președinte al Senegalului și Macky Sall a devenit președinte. Am vizitat victimele din Chad, din Senegal, uh, Macky Sall, pe Macky Sall și toți politicienii posibili în Senegal. El fusese mult timp în opoziție și în momentul în care a devenit președinte, promisese că uh, va judeca pe Abre. Noi n-am crezut, dar chiar a făcut-o. Și atunci, împreună cu una africană, Uh, Senegalul a organizat o cameră extraordinară africană pentru uh, tortură și uh, crime, mm, crime de genocid. Bugetul a fost uh, un pic sub 10 milioane de dolari, pare mult, dar uh, vedeți pe ecran costurile 4 um, milioane pentru tribunal, cu um, sume comparative pentru alte tribunale. Uh, jumătate din acest buget a fost furnizat de Uniunea Europeană, de state membre și în iulie 2013 Habre a fost pus sub acuzare. Judecătorii atunci au uh, intervievat uh, peste 1400 de victime și în timp ce toate acestea se pe în Senegal, guvernul din Chad, în sfârșit, i-a arestat pe cei care au lucrat împreună cu Abre. Și în 2014 a început procesul uh, acestor 21 de complici ai lui Abre uh, și au fost uh, condamnați la închisoare pe viață. În iulie 2015 a început procesul lui Abrela Dakar. Victimele s-au constituit în uh, parte civilă. Jacqueline Mudena era avocata lor. De 20 de ani uh, a, a, uh, a, lucrat cu victimele, fiind ea însăși o victimă, a fost rănită printr-un atac cu grenadă, a supraviețuit însă și Eh, Abre nu a recunoscut la niciun moment, a fost adus cu forța în eh, tribunal. Multe victime atunci când au depus mărturie au vorbit despre felul, cât de mândri erau să poată depune mărturie despre eh, cruzimile lui Abre, care a rămas tăcut pe tot parcursul procesului. Procesul a fost un proces model. Comisia pentru Adevăr a vorbit, Amnesty International, um, prin uh, intermediul cercetătorilor săi, au um, expus uh, situația așa cum au uh, reconstruit-o din documentele găsite. Uh, peste 800 de victime ale torturii au depus de asemenea mărturie de asemenea, a fost identificat scrisul lui Abre și semnătura lui Abre pe toate aceste documente. Au depus mărturie și persoane din interiorul sistemului care au lucrat pentru Abre la fiecare etapă a dictaturii a fost uh, citat ca un jurnalist celebru Suleiman Genge, de asemenea depus mărturie. Apoi s-a vorbit despre acele femei care au fost reduse practic de abre la sclavie sexuală. Apoi numeroase cazuri de viol uh, în închisoare o femeie care a fost violată de patru ori de uh, abre, victime senegaleze de asemenea. Uh, Procesul a fost uh, înregistrat și uh, transmis la televiziune zi de zi. Uh, populația a putut urmări acest proces în, în, în Chad. A existat un program în Chad de, de popularizare și în mai 2016 Abre a fost convins pe toate capetele de acuzare. Hotărârea a Uh, fost spusă unui apel în aprilie în acest an. S-au cerut 123 de milioane de euro ca și compensație de spăgubire pentru victime. Uh, bătălia noastră de astăzi e aceasta. Uh, există un trust fund care s-a creat pentru victime și căutăm contribuții voluntare pentru aceste victime și încercăm să recâștigăm uh, proprietățile, averea lui Abre. Victimele care au uh, reușit să aducă acest caz în tribunale cu costuri minime pentru societatea internațională, n-au primit nici măcar o centimă uh, ele însele. Deci, iată, ne luptăm astăzi pentru a obține bani pentru victime. Care este impactul ultim al procesului? E vorba de un proces în care vocea victimelor a fost vocea dominantă, un proces care a uh, ilustrat uh, bătălia de peste 20 de ani a victimelor. Și până la verdictul final, a mers împreună cu o mulțime de victime de la Dakar la uh, Jamesh și Acolo, victimele lui Abre s-au întâlnit cu victimele lui Jame, hotărând să lanseze împreună o, campa- o campanie internațională pentru a aduce și pe acest al doilea torționar în fața justiției. Vă mulțumesc! Mulțumim! Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul domnului Pevdici pentru intervenția sa. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt președintele rețelei europene împotriva genocidului, un organism european uh, creat în 2012 și găzduit în, de Eurojust. Ne ocupăm uh, nu doar de genocid, ci și de crimele împotriva umanității. Uh, e drept că legătura între cele două este întotdeauna valabilă. Am ascultat o prezentare excelentă cu privire la motivul pentru care justiția este importantă, motivul pentru care aceste cazuri trebuie să fie aduse în fața instanțelor, chiar dacă faptele s-au uh, desfășurat undeva departe. Dar victimele, victimele sunt absolut esențiale în aceste cazuri. Am auzit despre încercarea victimelor de a aduce în atenția uh, Uh, instanțelor uh, uh, din CIAD a cazului Abre, dar din păcate CIAD-ul n-a fost de acord, n-a fost de acord nici Senegalul să-l judece pe fostul dictator și tocmai de aceea in, jurisdicția internațională a fost singura cale pe care o aveau la dispoziție pentru a obține justiție. Dreptul internațional permite și, de fapt, obligă statele să-i pună sub acuzare pe acești criminali. Ne-am gândit că dacă punem sub acuzare un caz de jaf sau crimă, fie că se întâmplă aici, în Belgia sau în Italia sau în Franța, uh, cazuri care implică zeci sau milioane de voturi, de, de, de, de răpiri sau crime ar trebui de asemenea să fie judecate de către noi. Și permițându-le victimelor să aibă acces la justiție, le permitem de fapt să vorbească, și, uh, de asemenea, să demareze un proces de vindecare. Dar, în plus, uh, cazurile acestea aduc adevărul în fața opiniei publice din întreaga lume. Niciunul dintre noi nu știa ce s-a întâmplat în Ciad. Uh, iată, acum cazul acesta în instanță ne-a dovedit faptele și, iată, am scris o pagină de istorie care va rămâne pe veci. Și ajungem la un alt subiect, și anume combaterea impunității. În uh, rezoluția pe care o salutăm astăzi, combaterea impunității este un instrument esențial pentru uh, uh, pentru combaterea unor crime precum genocidul sau crimele împotriva umanității. Și ce face Uniunea Europeană pe palierul acesta? Ei bine, multe dintre statele membre ale Uniunii Europene uh, organizează sau au proprii departamente care sunt responsabile de combaterea uh, genocidului și crimelor internaționale. Statele membre dedică capital uman și de asemenea capital financiar pentru a ancheta și pentru a pune sub acuzare anumite cazuri. Uh, și în felul acesta nu se oferă până la urmă salvare unor dictatori care s-au refugiat pe teritoriile noastre pentru a se ascunde până la urmă de justiție. Rețeaua noastră este formată tocmai dintre, din acești uh, de la nivel național. Este vorba despre o rețea de practicieni care până la urmă încearcă să faciliteze și să coordoneze activitatea autorităților naționale pe marginea subiectului. În momentul în care vorbim despre uh, combaterea impunității, trebuie să ținem cont de faptul că responsabilitatea pentru aceste crime Uh, nu este supusă prescrierii. Prin urmare, acești criminali pot fi puși sub acuzare atâta timp cât sunt uh, în viață, indiferent de locul în care se află. Multe state membre au uh, instrumentul jurisdicției internaționale în legislația lor națională. Prin urmare, statele membre, pe baza acestui instrument, pot pune sub acuzare uh, resortisanți din state terțe care au comis uh, aceste crime împotriva unor resortisanți ai altor state terțe, dar, bineînțeles, aceste cazuri pot fi deferite în fața justiției atâta timp cât uh, respectivul criminal se află pe teritoriul lor. Cazul uh, Abrea a fost unul încu- încununat de succes. În cazul respectiv, uh, Iată, Uniunea Europeană a avut un, uh, un rol important de jucat. Cu siguranță cazul n-ar fi ajuns atât de departe în cazul în care Belgia n-ar fi fost uh, stat membru al Uniunii Europene. Dar mai există o mulțime de cazuri similare în Siria, în Ruanda, în Afganistan. Uh, au, fost, au existat o serie de cazuri aduse în fața justiției în multe state membre Uh, din pricina celor desfășurate în Ruanda, din pricina celor sau uh, era vorba despre cazuri uh, din fosta Iugoslavie. Spre exemplu, săptămâna viitoare în țările de jos se va pronunța o hotărâre într-un caz din Etiopia. Este vorba despre un infractor care în 78 a comis crime în Etiopia. Uh, Iată, acest infractor se află în continuare uh, la Haga și este judecat la Curtea de Apel. Mai există și alte cazuri în care s-au implicat un, state ale Uniunii Europene. Este vorba despre uh, cazuri din Gambia, cazuri din America de Sud, de asemenea. Deci, iată, nu mai există granițe atâta timp cât uh, criminalii ajung pe teritoriul european. Și nu mai există nici limite temporale. Important este, pe de o parte, să le com- comemorăm pe victime, trebuie să spunem clar că Europa nu va tolera asemenea crime, le va aduce sub acuzare, le va cerceta, le va permite de asemenea victimelor să-și spună cuvântul, dar în același timp este important să transmitem și uh, un semnal clar în legătură cu angajamentul nostru de a aduce în fața instanțelor aceste cazuri. Nu doar aici, ci și în alte părți ale lumii. Și doar cu aceste mesaje putem preveni uh, astfel de crime pe viitor. Pentru că toți criminalii știu de la bun început că dacă se fac vin, uh, vinovate de astfel de crime, vor fi judecate fie pe teritoriul propriului stat, fie în străinătate, în cazul în care călătoresc în străinătate. Dar trebuie să recunoaștem că genul acesta de cazuri necesită susținere politică și, de asemenea, resurse. Parlamentul European a cerut de nenumărate ori uh, politici clare în sensul combaterii impunității și iată profit de ocazie pentru a vă mulțumi pentru toate eforturile depuse până în momentul de față. Rezoluția de pe 4 iulie da, anul curent a fost un uh, pas înainte. Putem face însă mult mai multe pentru a obține acea susținere politică de care avem nevoie și în același timp să nu uităm uh, necesitatea conștientizării uh, amplorii genului acestuia, acestor crime. De altfel, anul trecut a fost creat Ziua Europeană împotriva impunității. Anul acesta am sărbătorit din nou această zi alături de, guver- de președinția malteză. Ziua Europeană împotriva impunității are, este uh, stabilită pentru data de 23 mai. Uh, această zi europeană ne permite să le com- comemorăm pe victime, dar în același timp uh, ne permite să subliniem importanța autorităților naționale și europene în lupta împotriva genului acestuia de infracțiuni și sperăm că anul viitor vă veți alătura din nou nouă. Vă mulțumim și dumneavoastră. Aș dori să știu dacă sunt colegi care doresc să reacționeze. Doamna Vesera, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc invitaților noștri, apărători ai drepturilor omului, pentru prezența lor și pentru mărturia pe care ne-au adus-o, pentru că cred că uneori uităm că se pot face bine lucrurile, că se poate face dreptate, că colaborarea efectivă între instituțiile politice și organizațiile drepturilor omului sau societatea civilă poate să funcționeze și inclusiv colaborarea cu cetățenii, cu victimele. Toate acestea sunt esențiale. Uh, împreună se pot obține rezultate bune. Obiectivul prioritar este acela de a face dreptate, de a se face justiție, dar există încă un obiectiv. Victimele trebuie să devină apărători ai drepturilor omului și mm, protector și uh, uh, pot, uh, pot să învețe uh, alte victime să ceară, să ceară justiție, să ceară dreptate. Este important ca victimele uh, să învețe că au posibilitatea de a lupta. Uh, mă bucur că astfel se poate folosi și rolul, uh, se poate sublinia rolul pe care îl pot avea statele membre uh, pentru a sprijini victimele. Într-adevăr, s-a schimbat justiția internațională și capacitatea de a acționa um, ceea ce s-a făcut în cazul Pinochet um, nu se putea face înainte în Spania um, Uneori, uh, statele membre însă nu pot să acționeze suficient. Este important să dezbatem continuu despre acest subiect în Uniunea Europeană. Rolul nostru în apărarea drepturilor omului în lume trebuie să fie însoțită de capacitatea noastră de a face dreptate pentru că una e să revendici și uh, alta este să te implici să acționez și instrumentele internaționale, mai ales relația cu Curtea Penală Internațională, trebuie să fie uh, una permanentă și poate mai aprofundată. Doresc să vă mulțumesc foarte mult, să mulțumesc ambilor invitați și pentru faptul că ne inspiră. Sunt cazuri care și în momentul de față uh, sunt uh, pe rol în fața uh, unor tribunale, cazuri de genocid și să nu uităm Uh, cazul uh, genocidului împotriva uh, populației Yazidi au primit um, premiul Zaharos două victime din comunitatea Yazidă. Um, a trecut un an de la decernarea premiului Saharov și nu s-a avansat foarte mult pentru a aduce pe vinovați în fața justiției internaționale. Nu trebuie să uităm acest lucru. Mulțumesc! Grație! Vă mulțumesc! Este stata Cara Ana Gomez. Dragă Ana Gomez, domnul avocat va menționat. Mm, doriți să spuneți ceva? Wanted to greet uh, uh, the speakers. Vreau doar să-i salut pe invitați, în special pe vechiul meu prieten, Reed Brody, cu care colaborez de vreo 30 de ani încoace. Am început cu grupul de lucru al mâinii invizibile. Pe vremea aceea, în 89, comunitatea europeană venise cu propunerea unei rezoluții în fața Comisiei Drepturilor Omului, o rezoluție pe tema gazării uh, curzilor de către de care se făcea acuzat, uh, crimă de care se făcea, făcea acuzat uh, Saddam Hussein. Pe vremea aceea, din păcate, inițiativa noastră a eșuat. A eșuat nu din pricina statelor europene, mai puține pe vremea aceea, e drept, doar 12, ci a eșuat din pricina uh, faptului că SUA ni s-a opus, chiar cu un an înainte de invazia cu, cuveitului de către Saddam Hussein. Dar profit de ocazie pentru a-l întreba pe domnul Brody ce anume poate sau ce recomandări poate face uh, el ICC-ului? Ce anume crede domnia sa că poate face uh, ICC-ul pentru a colabora cu autoritățile naționale? În cazul uh, ABRE, ICC a sprijinit uh, într-adevăr, într-o manieră susținută, eforturile guvernului senegalez. Acesta ar putea fi un precedent, un fel de model pentru toate celelalte state care vor să-și asume responsabilitatea în ceea ce privește punerea sub acuzare a celor care încalcă drept, drepturile omului. Aceasta ar fi o întrebare. O altă întrebare mai există un caz în care lucrurile n-au mers prea bine. Era vorba despre inițiativa autorităților libiene din 2013, mi se pare. Saif al-Islam, uh, fiul lui Gaddafi, uh, se dorea a fi judecat. ICG-ul trebuia să susțină această inițiativă. Dar, bineînțeles, vorbim despre Libia, în care nu există structuri uh, ale justiției în adevăratul sens al cuvântului. De fapt, nu există structuri guvernamentale acolo. Dar, cu toate acestea, pe vremea aceea, ICC și-ar fi putut uh, asuma uh, o mai mare responsabilitate, dar s-au comis erori uh, care au scăzut mult din renumele ICC în uh, sânul unor state precum Libia, care iată avea nevoie de susținere pentru că vrea să facă mai multe. Ne puteți spune ce părere aveți despre cele două cazuri? Eh, Soraya. Mulțumesc, Soraya. And also I would like to uh, thank you. Mulțumesc și țin să vă mulțumesc pentru intervenții dar mai ales pentru munca colosală, munca istorică, dar și pentru ce faceți în continuare. Vreau să vă întreb despre situația minorității Rohingya din Myanmar. Cum vedeți uh, această problemă? E un genocid în curs acolo, iar eu cred că deocamdată comunitatea internațională reacționează mult prea lent sau chiar neglijează această situație. Ne puteți sfătui. Mulțumim. Acum, domnul Nilsson, din partea Serviciului de Acțiune Externă. Mulțumesc. Aș dori să spun câte ceva despre acțiunea SAE încercăm să prevenim genocidul și alte uh, crime uh, cu ocazia acestei zile a comemorării victimelor uh, genocidului și este ocazia de a vorbi din nou despre această problemă și de a sublinea angajamentul nostru în acest domeniu, atât pe partea de prevenție, cât și în combaterea impunității. Un alt reprezentant va face o declarație pentru a marca această ocazie și anume pe 9 decembrie. Pe scurt, despre ce facem noi. Uh, există elemente în strategia noastră globală referințe la promovarea principiului de responsabilitate de a proteja, dar și de a evita uh, crimele și atrocitățile. Reiterăm promovarea drepturilor uh, umane în dreptul internațional penal existând pe cât posibil jurisdicția Curții Internaționale de Justiție. În Uniunea Europeană avem o bază politică puternică. Vorbind de implementarea strategiei globale și aceste uh, declarații de politică, încercăm să integrăm dimensiunea de prevenție a genocidului în activitățile noastre. Strategia pentru reziliență arată eforturile susținute pentru detectarea precoce a atrocităților și dezvoltarea chiar al unui instrumentar pentru uh, prevenirea și combaterea atrocităților. Sigur că urmărim uh, procesele uh, de tranziție, de justiție tranzițională și toate acestea fac parte din abordarea noastră integrată în ce privește crizele și conflictele, asigurându-ne de coordonarea și coerența eforturilor UE. Sistemul de alertă precoce a conflictelor pentru UE cu indicatorii săi arată ponderarea riscului într-o uh, etapă cât mai timpurie, trecând de la faza de alertă precoce la uh, faza de intervenție precoce. Ce privește operațiunile, încercăm să protejăm civilii și sectorul justiției, în special uh, formarea uh, în dreptul umanitar și legislația internațională. Cooperarea noastră se referă la programe de construire a capacităților globale pentru a aborda încă de la rădăcină posibilele conflicte. În combaterea impunității promovăm universalitatea acestui statut în dialogurile noastre politice în special pe partea de drepturile omului. Oferim asistență tehnică pentru statele terțe care doresc să transpună sistemele lor legale aceste texte legislative internaționale. Ne coordonăm cu forurile ONU, atât pe genocid cât și pe prevenție, cât și cu um, consilierii speciali pe aceste probleme care ne întâlnim constant. Căutăm mereu căi noi de a ameliora eforturile noastre de comunicare pentru a avea o activitate consolidată în prevenția genocidului și altor crime atroce și în combaterea impunității. Vă mulțumesc! Bine, grație! Bun, mulțumesc! Cine dorește să înceapă? Dumneavoastră, vă rog, domnule avocat. Thank you very much. Thank Mulțumesc foarte mult. Uh, Ana, îți pasez mingea. Lucrez cu Ana de atât de mulți ani. Trebuie să vă spun că atunci când uh, eram un tânăr lucrând la un ONG în Geneva, am creat un premiu pe care ONG-urile uh, uh, dau în fiecare an diplomatului care uh, uh, e cel mai activ și Ana a fost primul nostru laureat cu 25 30 de ani. Uh, Eh, Curtea Internațională de Justiție a fost de mare ajutor. Nu cred că niciunul din aceste cazuri nu ar fi mers înainte dacă ICC nu intervenea. Practic, in, angajamentul comunității internaționale se încarnează în ICC, angajamentul pentru justiție. ICC, în special în acest caz, ne-a ajutat enorm. Uh, mulți funcționari ai curții Uh, al tribunalelor au mers pentru formare la ICC și pot să vă spun că acest uh, caz a costat comunitatea internațională un pic mai puțin de 10 milioane de euro, adică ceva foarte puțin, foarte ieftin pentru a uh, judeca un dictator pentru crime colosale care au fost perpetrate cu zeci de ani în urmă. Însă, fapt este că victimele au făcut mare parte din muncă, și, din muncă pentru că au investigat preț de 20 de ani uh, toate um, cazurile și au oferit pe un platou de argint documentația necesară uh, avocaților altele țin de mecanismele tribunalului de la fața locului. Dar și ICC are multe de învățat de la uh, un astfel de tip de justiție. Cred că motivul pentru care victimele, noi am uh, avut uh, câștig de cauză în cazul Abre era din cauza poveștilor victimelor, oricare ar fi fost aceștia. Ei au devenit un punct focal al atenției. Nu vestul, nu Human Rights Watch, nu Consiliul de Securitate. Când mă uit la uh, ICC, cu câțiva ani când Omar al-Bashir din Sudan a fost în Africa de Sud și grupurile sud-africane au solicitat pe bună dreptate arestarea lui, totul s-a jucat uh, ca un scenariu de confruntare între nord și sud. Uh, uh, un procuror de la ICC și uh, un urmărit african. Și s-au pierdut din vedere tocmai victimele din Darfur în acel caz. Ori, la fel s-a întâmplat în Kenya cu violențele postelectorale. electorale a apărut ca un conflict între un președinte african și un uh, procuror uh, de la Haga. Și în astfel de situații pierdem bătălia. Uh, dacă lucrurile sunt prezentate din unchiul de vedere uh, diplomat uh, occidental versus un uh, lider african. Uh, mulți africani vor ține în acest meci cu președintele african, dar mulți dintre ei tocmai au ieșit din închisoare iar cel care e aruncat în închisoare uh, pentru astfel de victime, instinctul dictează uh, cauza pe care o va apăra. Ce spun eu e că e bine să utilizăm mai mult imaginea publică a victimelor. Ana, nu știu uh, destul despre situația libiană ca să pot să-ți răspund. Ne-am confruntat și cu o situație în care ICC a jucat ca un yo-yo. A fost pentru și apoi împotrivă, pentru și apoi iar împotrivă. Justiția trebuie să fie percepută ca imparțială și echitabilă în uh, Myanmar, da, asistăm la o tragedie teribilă, iar comunitatea internațională a ajutat uh, minoritatea Rohingya care uh, fuge din regiune, dar ce nu vedem, ce nu există, sunt sancțiunile Human Rights Watch a cerut un embargo uh, militar, mm, sancțiuni țintite împotriva acelor funcționari care sunt implicați în persecutarea uh, uh, Rohingya și în aceste atrocități. Știm că astăzi e practic imposibil să aducem și acest caz în fața ICC, dar uh, Uh, din punctul nostru de vedere, uh, el merită toată atenția. Pentru cei interesați, am o broșură, am foarte multe <laughs> exemplare în această broșură despre uh, istoria lui Isen Ambre. Comentariu din partea mea. Cred că trebuie să analizăm unde ne situăm și unde eram acum 20 de ani. Anul viitor vom celebra 20 de ani de la uh, statutul de la Roma. Și dacă ne uităm la nivel de uh, justiție uh, in, penală internațională mm, de cu 20 de ani, uh, e evident că lucrurile au evoluat imens. Și sigur că nu trebuie să ne oprim, dar trebuie să ne gândim deja unde ne vom situa peste 10 ani sau peste 30 de ani. Bună oară! Dacă în ultimii 20 de ani am avut cazul lui Milosevic și, uh, de data mai recentă, Karadzic uh, și Mladic, uh, cazul Abre, Pinochet. Cred că fiind mai tânăr decât colegul meu, uh, Poate că sunt uh, mai optimist, dar chiar cred că mergem pe calea cea bună și sper că în următorii 20 de ani să avem încă și mai, să ne distrăm încă și mai multe succese. Acum începește Curtea Internațională de Justiție și um, oficiul de procuratură de acolo întotdeauna e prezent la întâlnirile noastre și discutăm aceste cazuri, dar ICC are un rol esențial în uh, justiția penală internațională. E un punct esențial de expertiză, uh, special în termen procedural și putem asista absolut orice jurisdicție. Dar, sigur, există și limitări când vine vorba de situații care depășesc competența ICC. Siria e un astfel de exemplu. De șase, șapte ani E un război acolo, iar Curtea uh, Penală Internațională nu are uh, jurisdicție acolo, dar există deja uh, hotărâri judecătorești în Suedia, în Germania, um, asupra lucrurilor care se petrec acolo și în alte jurisdicții. Este foarte important ca jurisdicțiile interne, iar europenii în mod evident sunt avangarda, ca astfel de cazuri să fie investigate și dus în fața justiției. Deci există, iată, o poartă deschisă, o cale deschisă pentru următorii 20 de ani și aș vorbi și de coordonarea, comunica- model de comunicare între Curtea Penală Internațională, uh, state, dar și ONG-uri și asociații de victime. Uh, în acest fel, coordonat, vom putea progresa în, în cei 20 de ani care vin. Bine. Grație. Bine, mulțumesc. Mulțumesc pentru mărturie. A fost uh, un schimb de opinii util și un angajament din partea noastră, bineînțeles, să facem mai multe eforturi în această direcție, în mod cât mai hotărât. Vă mulțumim foarte mult și o zi bună dumneavoastră. Cât e ceasul? spune domnul președinte. Și prendiamo 5 minute de pauză perché... Facem 5 minute pauză pentru că așteptăm uh, Serviciul de Acțiune Externă să ni se alăture pentru grupul de lucru.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

Inițiamo. Începem. În așteptarea sosirii domnului Giacomini de la SEAE. Al treilea ciclu de consultări și reuniuni al grupului de lucru interguvernamental al ONU, mandatat Uh, să se ocupe de întreprinderile transnaționale și alte întreprinderi în legătură cu drepturile omului a avut loc în luna octombrie. Discuția are obiectivul de a veți pregăti un tratat internațional obligatoriu din punct de vedere juridic privind eh, responsabilitatea acestora legată de drepturile omului. Aceasta este o prioritate internațională. La sfârșitul lui noiembrie a avut loc forumul ONU privind eh, eh, întreprinderile și drepturile omului, unde s-a examinat punerea în aplicare a principiilor cădăuzitoare ale ONU privind întreprinderile și drepturile omului dar, deci aceste două um, inițiative sunt în curs în paralel și arată importanța um, întreprinderilor în contextul drepturilor omului. Într-o lume globalizată este clar că avantajele uh, creșterii comerțului și a fluxurilor de investiții pot fi sprijinite și uh, ne putem bucura de acestea doar dacă se creează drepturi și garanții pentru toți participanții la lanțurile valorice globale. Uniunea Europeană și statele membre și întreprinderile lor au responsabilități foarte mari în acest sens. Uniunea Europeană nu este doar uh, unul dintre principalele blocuri uh, comerciale și una dintre principalele puteri economice, dar, conform tratatului, acțiunea noastră trebuie să se Uh, bazeze pe respectarea statului de drept, a drepturilor, a democrației și a drepturilor omului și trebuie să garantăm coerența între drepturile omului și alte politici externe. Doresc să amintesc faptul că Parlamentul European a luat poziție fermă în legătură cu negocierile unui instrument uh, obligatoriu din punct de vedere juridic și a invitat Uniunea Europeană să aibă un rol proactiv uh, și să se implice cât mai mult în acest proces. Um, am discutat mult despre întreprinderi și drepturile omului în rapoartele Parlamentului European și o vom face și în activitățile noastre din următoarea perioadă. Între timp, au avut loc evoluții importante la nivelul statelor membre, printre care se numără adoptarea legii franceze de supraveghere. Um, Trebuie să ascultăm, uh, bineînțeles, uh, ce ne spune Serviciul de Acțiune Externă în legătură cu ultima rundă de negocieri și vom asculta și un reprezentant uh, al organizațiilor societății civile implicate în proces. Domnul Giacomini a sosit și dau cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere. Bună ziua tuturor! Mă bucur că putem discuta astăzi despre acest subiect uh, foarte important și doresc să spun că la SEAE suntem foarte conștienți că Parlamentul European urmărește cu atenție ce face Uniunea Europeană în ceea ce privește întreprinderile și drepturile omului la nivel uh, extern și multilateral. Ne-am implicat activ uh, în efortul prevenirii abuzurilor drepturilor omului de întreprinderi și să se um, asigure accesul la separare dacă drepturile sunt încălcate. Uh, principiile căzăuzitoare în ceea ce privește întreprinderile și drepturile omului adoptate de Consiliul Drepturilor Omului în 2011 amintesc obligațiile existente și oferă primul standard global pentru prevenirea riscurilor de un impact cu consecințe negative asupra drepturilor omului și chestiuni legate de corupție aceste principii crezutare ale ONU dorim să fie complet aplicate și am cerut tuturor întreprinderilor, inclusiv cele transnaționale și interne, uh, pentru a le respecta. Aceasta este poziția Uniunii Europene, așa cum a fost ea exprimată în concluziile Consiliului din iunie 2016. În cadrul Uniunii Europene am făcut progrese substanțiale în ceea ce privește punerea în mm, aplicarea acestor principii călăuzitoare, inclusiv la nivel legislativ. De exemplu, în directiva din 2014, conform căreia companiile cu mai mult de 500 de angajați trebuie să transmită informații nefinanciare în rapoartele lor de gestiune uh, și în momentul de față directiva este în curs de transpunere. Informațiile solicitate sunt inclusiv aspecte sociale legate de drepturile omului, lupta împotriva corupției și așa mai departe. Această legislație se aplică în cazul a aproximativ 6.000 de întreprinderi mari să adoptate asemenea um, prevederi privind uh, Uh, minerale de conflict, uh, pescuitul ilegal și exploatarea ilegală a cherestelei pentru uh, a aborda detaliile um, operațiunile transnaționale de afaceri. De asemenea, <clears throat> am informat în legătura Convenției ONU pentru drepturile omului. Este important ca companiile europene să respecte dreptul național care, la rândul său, trebuie să respecte prevederile Convenției. Și aceste prevederi pot fi invocate în fața curții. În ceea ce privește uh, accesul la mecanisme de reparare, Agenția ONU pentru Drepturile Fundamentale, uh, în care acție la solicitarea Consiliului, a publicat în 2017 un aviz privind îmbunătățirea accesului la reparare în domeniul uh, drepturilor omului la nivel european și în urma avizului agenției Comisia a propus în august 2017 ca uh, agenția să strângă informații în legătură cu mecanismele judiciare și extrajudiciare din statele membre în ceea ce privește um, accesul victimelor uh, uh, la reparații în cazul nerespectării drepturilor lor. Uh, avem și o recomandare din 2013 privind procesele colective și uh, luăm în discuție posibilitatea unor acțiuni suplimentare la nivel european. Trebuie să vă spun că de azi înainte, aproximativ, uh, sau până azi, aproximativ jumătate din statele membre au planul de acțiune privind întreprinderile și drepturile omului și uh, Um, avansează semnificativ în ceea ce privește uh, responsabilitatea socială a întreprinderilor și în domeniul întreprinderilor și drepturilor omului. Ca parte integrantă a politicii noastre externe, Uniunea Europeană sprijină mai multe acțiuni în țări terțe în punerea aplicare a principiilor lăuzitoare de la ONU. Obiectivul este respectarea drepturilor omului în lanțurile valorice globale și dezvoltarea unor capacități, cunoștințe și monitorizare în ceea ce privește responsabilitatea socială a întreprinderilor și adoptarea de planuri naționale de acțiune de țările partenere. <clears throat> la ONU, uh, Uniunea Europeană sprijină uh, toate acțiunile pentru punerea în aplicare a principiilor călăuzitoare participă la grupul de lucru ONU um, și participă la vizite la anumite țări, la comunicări uh, și rapoarte, participă și la forumul anual privind întreprinderile și drepturile omului, cu participarea statelor, a întreprinderilor și a societății civile și actorilor interesați o dată pe an. Și um, Uniunea Europeană a, partic- a participat la șasea ediție care a avut loc recent între 27 și 29 noiembrie și s-a concentrat pe asigurarea accesului la reparații. Um, <clears throat> au participat 2300 de participanți din 130 de țări. Sprijinim biroul uh, înaltului comisariat uh, pentru drepturile omului uh, Uh, pentru a permite să se facă pro, um, pro, um, progrese în ceea ce privește uh, mecanismele judiciare și extrajudiciare um, și grupul interguvernamental uh, pentru operațiunile transnaționale și alte inițiative de afaceri în domeniul drepturilor omului care a avut loc în cadrul Consiliului ONU pentru drepturile omului. Ultima sesiune, a treia, a avut loc pe 23-27 octombrie anul acesta. Uniunea Europeană um, s-a implicat în poziția uh, stabilită între toate statele membre și am intrat în discuții de substanță. Doresc să subliniez faptul că în rândul țărilor dezvoltate, Uniunea Europeană a fost una dintre puținele care a participat la acest proces și Cred că trebuie subliniat și acest lucru pentru că arată cât de angajată este Uniunea Europeană. Am insistat la Geneva ca discuția să nu se limiteze doar la cooperarea transnațională. După cum vedeți, titlul uh, grupului de lucru se referă și la alte tipuri de întreprinderi pentru că considerăm că toate firmele, toate întreprinderile trebuie să aibă aceeași responsabilitate în ceea ce privește drepturile omului. Și principiile statului de drept uh, prevăd că uh, legea se aplică tuturor în egală măsură. Dacă ne limităm la cooperările transnaționale, creăm un gol în punerea în aplicare uh, a regulilor dintr-un instrument obligatoriu și, de asemenea, în ceea ce privește responsabilitatea, nu ar fi cel mai bun semnal transmis dacă limităm domeniul de aplicare la acoperările transnaționale și am regretat faptul că președintele ecuatorian a hotărât să nu respecte acordul inițial și anume de a include și companiile, firme, întreprinderile interne în, de, în uh, domeniul de aplicare al um, activității grupului de lucru. Consensul privind principiile călăuzitoare de la 1 a fost rezultatul unor uh, consultări susținute cu uh, statele membre și actorii interesați. Considerăm că orice măsuri suplimentare în ceea ce privește cadrul juridic internațional trebuie să fie inclusive și bazate pe principiile călăuzitoare și să se refere la toate tipurile de întreprinderi ca și principiile călăuzitoare. Continuăm să considerăm că trebuie să avansăm împreună pentru a ne asigura de punerea în aplicare obligațiilor noastre și să ne asigurăm că victimele abuzurilor de către întreprinderi, indiferent la ce nivel, la nivel național sau intern, uh, sunt uh, uh, prioritare și obțin protecție și justiție. Victimele ne aduc aminte că mai sunt încă multe de făcut pentru a pune în aplicare și a obliga aplicarea prevederilor existente. Continuăm deci să abordăm problema cu diferiți actori interesați. Chiar ieri, cu ocazia al 19-lea forum al ONG-urilor, am avut discuții utile cu mulți experți din societatea civilă, din domeniul academic și din comunitatea de afaceri în legătură cu ce poate face Uniunea Europeană în punerea în aplicare a principiilor călăuzitoare ONU. Dorim de asemenea să continuăm discuțiile și cu Parlamentul European în legătură cu acest subiect important. Vă mulțumesc! Grazie lei. Vă mulțumim și noi. Acum dau cuvântul doamnei Ana Vașec în numele organizației Prietenii Pământului, cu sediul la Bruxelles. Vă rog. Thank you. Um... And thank you also, uh, Mr. Giacomi, for your, for your presentation. Mulțumesc, mulțumesc, domnule Giacomi, pentru prezentarea dumneavoastră. Iată, vă urmez dumneavoastră la cuvânt, prin urmare pot să reacționez la cele spuse de dumneavoastră de asemenea. Mi s-a cerut să fac o prezentare cu privire la impresia noastră legată de discuțiile purtate în forul ONU. O recapitulare. Uh, să știți că mulți directori generali din Europa și uh, cetățenii europeni susțin această inițiativă. 99.000 de semnături au fost colectate anul trecut pentru a stimula Uniunea Europeană să fie activă la nivel internațional, dar există și activități la nivel națio- național, Franța, Germania, Italia, statele scandinave și, uh, de asemenea, statele est europene par să fie foarte interesate de, acest, uh, de această ambiție. Uh, bine, și motivul pentru asta este acela că opinia civilă consideră că, opinia publică consideră că aceste principii călăuzitoare sunt importante, dar nu sunt suficiente pentru responsabilizarea companiilor uh, europene. Iată, de aici uh, această susținere puternică și mă bucur tare mult că Comisia pune accent pe importanța principiilor călăuzitoare, dar în același timp cer Comisiei să meargă mai departe de acest cadru și să încerce să înțeleagă de ce ne dorim acest instrument, instrument obligatoriu. Adeseori uh, tot dansăm pe tema aceasta, fără a lua o decizie finală. Și acum dați-mi voie să vă prezint câte ceva despre elementele publicate. Uh, noi am venit cu o declarație în numele uh, organizațiilor uh, societății civile și în octombrie am publicat un text pe tema aceasta. În textul nostru punem din nou accent pe supremația drepturilor omului. Cred că această temă este crucială și nu trebuie să o uităm. De asemenea, avem articole pe tema accesului la justiție și acestea sunt importante, dar important este și capitolul 9, un capitol care se referă la punere în aplicare și monitorizare. Um, avem, putem să avem o mulțime de acorduri, dar atâta timp cât nu le punem în, în aplicare, ele nu folosesc la nimic. În ceea ce privește negocierile în sine, noi am fost încântați de ele. Am, putea, am putut să purtăm discuții pe marginea conținutului, pe marginea celor 10 elemente. Peste 100 de state au participat la negocieri și suntem încântați de participarea Uniunii Europene de asemenea, dar pe lângă Uniunea Europeană au mai existat și alte state care au contribuit la discuții discuții. Și acum, permiteți-mi să spun câte ceva despre părerea noastră despre ceea ce s-a întâmplat uh, în Uniunea Europeană și între statele membre. De la bun început, Uniunea Europeană a venit cu o serie de solicitări în ceea ce privește programul de lucru, care nu ni s-au părut neapărat uh, salutare. Dar, odată încheiat capitolul acesta, uh, discuțiile au evoluat. În momentul în care ne-am întâlnit cu delegația ale Uniunii Europene, dar și cu delegația ale altor state, ne-am dat seama că lucrurile avansează până miercuri, joi, au început să dispară reticențele și ezitările și sunt foarte curioasă de ce anume s-a întâmplat, ce anume a dus la schimbarea paradigmei, dar din punctul nostru de vedere, uh, Uh, statele membre au fost uh, poate mai uh, um, încântate la începutul săp- săptămânii. Între timp, chiar dacă unele reticențe au fost eliminate, mm, au rămas temeri pe marginea aspectelor esențiale și, prin urmare, vreau să vă întreb de ce, de ce s-a ajuns la această, această schimbare de poziție. După aceea, tratatul uh, privind uh, cooperările transnaționale. Noi nu înțelegem de ce Uniunea Europeană nu vine cu o contrapropunere. Uniunea Europeană nu susține aceste negocieri pentru că uh, se vorbește în negocieri despre cooperarea transnațională. Dar noi nu ni se pare, nou, nu ni se pare că e vorba despre o colaborare transnațională, ci uh, conceptul ar trebui este cu totul altul. Un, un concept care ar putea, uh, poate beneficia de pe urma unei definiții comune și mă întreb de ce Comisia Europeană, respectiv Uniunea Europeană, nu încearcă să facă eforturi în direcția creierii acestei uh, definiții, definiții comune. Și încă ceva, am venit cu o serie de recomandări pentru Parlamentul European și m-am distribuit un document în acest sens. În primul și în primul rând, considerăm că la Geneva, în martie, uh, Parlamentul European ar trebui să fie re- reprezentat. La acea ședință vor fi prezentate rezultatele grupului de lucru și discuțiile de la Geneva vor uh, fi hotărătoare pentru viitorul procesului. În momentul de față, uh, s-a ajuns doar la o concluzie privind consultările informale, dar informal nu înseamnă puternic. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că va exista o a patra sesiune, trebuie să aflăm un calendar, uh, să aflăm mai multe despre ce anume implică aceste discuții. Uh, tocmai de aceea consider că subcomisia pentru drepturile omului ar trebui să fie reprezentată în martie la Geneva. După aceea considerăm că un aviz din partea Parlamentului European pe marginea acestor elemente ar fi important. Deci ne-ar plă plăcea ca Parlamentul European să se implice uh, în negocieri. Suntem încântați de rezoluțiile Parlamentului European care merg în direcția tratatului uh, aceste rezoluții au sprijinit întotdeauna procesul, dar acum e momentul să ne axăm pe conținut. E important ca Parlamentul European să vină cu o viziune proprie. Și de asemenea cerem o foaie de parcurs din partea Parlamentului, alături de Comisie și poate alături de alte instituții europene. Trebuie să spuneți clar ce credeți că este necesar pentru următoarea rundă de negocieri. Ar fi important ca Uniunea Europeană să vină cu o poziție cât se poate de clară. Știu că anul trecut s-a organizat o ședință informală în Italia, s-a discutat despre uh, subiectul acesta. Uh, dar ar fi important ca instituțiile europene să meargă mai departe de discuții și să stabilească clar cine anume se ocupă de proces și cum anume vor fi implicate în discuții ONG-urile. ONG-urile sunt pregătite, am organizat o serie de ședințe, am făcut schimb de informații, vrem în continuare să susținem instituțiile europene, Comisia și Parlamentul, dar ne-ar plăcea să vedem uh, o poziție mai clară din partea instituțiilor europene. Mulțumesc! Grazie, grazie lei. Vă mulțumesc foarte mult! <clears throat> Dau cuvântul acum colegilor prezenți. Cine dorește să ia cuvântul? Doamna Scott Cato. Thank you very much, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru prezență, schimbul de opinie are un sens, sper că este primul astfel schimb de, de opinii pe care îl purtăm pe marginea acestei carte. Comisara Malmström a tot spus că Uniunea Europeană e bazată pe principii, valori, etc. Și dumneavoastră a spus exact același lucru. Dar acesta fiind uh, contextul, nu înțelegem de ce statele membre ale Uniunii Europene au votat împotriva demarării procesului în 2014, au, n-au participat la uh, negocierile din 2015 și au abia Uh, s-au urnit să participe la negocierile din grupul acesta interguvernamental în 2016 și iată, văd că din nou poziția Uniunii Europene s-a schimbat în octombrie anul curent și se pare că mergem alături de SUA uh, și respingem o a patra rundă de negocieri în 2018. Vorbim mai degrabă despre consultări. Parlamentul susține uh, societatea civilă în sensul organizării unei runde a patra în 2018. Parlamentul în permanent a susținut această carte obligatorie. Avem șapte rezoluții pe tema aceasta. M-ați putea asculta, vă rog, sau uh, să aștept până terminați dumneavoastră de vorbit? Deci mă, îmi puteți acorda atenție. Mulțumesc! În februarie anul curent am uh, promulgat o rezoluție în Guatemala și am uh, susținut necesitatea acestei carte în raportul anual privind drepturile omului. Pare să că Comisia vrea să, cap- să, să sprijine mai, mai degrabă capitalul decât cetățenii europeni. Grupul pe care îl reprezint eu este de părere că cetățenii sunt pe primul loc și această cartă ar putea să echilibreze puterea excesivă acordată afaceriștilor în sistemul uh, comercial global. Prin urmare, vreau să vă întreb cum puteți justifica această poziție care merge mai degrabă în direcția capitalului decât în direcția cetățenilor genul acesta de mișcare nu poate decât să submineze încrederea uh, în structurile democratice a cetățenilor pe care îi reprezentăm. Și, mai specific, aș vrea să întreb dacă Comisia vine cu, uh, pregătește propuneri uh, pe marginea acestor elemente aceste propuneri ar trebui să vină înainte de întâlnirea din februarie. Dumneavoastră negociați în numele cetățenilor europeni și ar trebui să știm care este poziția dumneavoastră. Nu ne putem rezuma la niște uh, Uh, cuvinte cum că genul acesta de negociere ar putea uh, submina cooperarea. Prin urmare, vreau să aflu din uh, partea dumneavoastră dacă sunteți de acord cu continuarea procesului demarat în cadrul acestui grup interguvernamental, dacă vă doriți un tratat. Mulțumesc. Sanchez. Mulțumesc, doamnă Sanchez. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului Giacomini pentru explicațiile sale uh, și pentru clarificările privind poziția Uniunii Europene la această ultimă sesiune de lucru. Eu am fost prezentă în prima zi a sesiunii și am uh, profitat de ocazia oferită de președința ecuatoriană de a mă adresa statelor prezente atunci. Și atunci uh, am transmis poziția Parlamentului în legătură cu obiectivele acestui tratat obligatoriu. Parlamentul European a exprimat deja de 8 ori, în 8 rezoluții și rapoarte, sprijinul său uh, pentru acest proces uh, și a, a insistat pe lângă dumneavoastră, să rămâneți constructiv și să nu puneți uh, piedici negocierile. Deci, poziția Parlamentului European este foarte clară. Avem nevoie de un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic pentru a pune capăt impunității cu care anumite întreprinderi transnaționale încalcă drepturile omului. Poziția reprezentantului UE la această rundă de negocieri și în alte runde nu respectă poziția sprijinită de mai multe ori de acest Parlament care este format din reprezentanții cetățenilor europeni. Mai mult de atât, aici în Parlament s-a născut o inițiativă de sprijin explicit pentru acest tratat obligatoriu care a fost semnată de peste 300 de autorități publice, eurodeputați, deputați naționali și regionali din mai mult de 25 de țări din lume și așa că îi invit pe colegii mei să participe la această inițiativă și invit și să invite și deputații din statele lor pe pagina bindingtreaty.org nu puteți uita această adresă. În calitate de persoane publice trebuie să luptăm pentru ceea ce ne cere societatea civilă. Nu putem lăsa globalizarea uh, să ducă la mai multe pierderi de drepturi, de forme de viață, de cultură și biodiversitate și până la urmă vieți umane sau uh, să ofere vieți groaznice uh, multor populații din, de pe glob. <clears throat> Trebuie să sprijinim acest proces care s-a uh, născut de jos în sus uh, uh la inițiativa societății civile și uh, a organizațiilor sale. Uh, în calitate de personalități publice, cer și pentru ceilalți ceea ce cer și pentru ai mei. Uh, dacă um, nu lăsăm în țările noastre ca întreprinderile să încalce drepturile omului, nu putem să permitem acest lucru nici dincolo de frontierele noastre, cu atât uh, Uh, mai mult uh, în beneficiul nostru economic. Și asta mi-aduce aminte de poziția Vaticanului la ultima reuniune. În ultima zi a sesiunii a intervenit pentru aș uh, exprima sprijinul pentru acest proces. Dacă prin etică nu se modifică conștiințele, atunci poate prin religie se poate face acest lucru din păcate, nu se uh, umple gaura de impunitate din uh, acțiunea multinaționalelor. Uh, trebuie să fie abordate ambele tipuri de uh, întreprinderi, și cele transnaționale și cele naționale. Am întrebări. Lucrăm la o propunere de trimis la președinția grupului de lucru înainte de sfârșitul lui februarie și dacă da, care va fi conținutul acestei propuneri? Cine va hotărâ asta? Unde și când veți dezbate despre asta? Și Serviciul de Acțiune Externă și Comisia vor sprijini continuarea procesului până când tratatul obligatoriu va vedea lumina zilei? Mulțumesc! Giacomini. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Din păcate, va trebui să vă părăsesc în scurt timp. Așa că vă voi da un răspuns general, iar colegul meu, colegii mei vor putea să răspundă mai în detaliu. Ce aș vrea să spun întâi de toate e că în acest Parlament există multe neînțelegeri despre poziția Uniunii Europene. Mai întâi, în ce privește cea de-a patra sesiune, așa cum uh, a ridicat această problemă Friends of the Earth, nu refuzăm o a patra sesiune, tot ce am spus noi este că în rezoluție mandatul a fost limitat la o anumită perioadă și că ar trebui să avem o nouă rezoluție pentru a continua activitatea instrumentului uh, juridic obligatoriu. În al doilea rând, în ce privește companiile uh, naționale, respectiv transnaționale. Problema e cam aceeași. Uh, noi am crezut că există un acord asupra ideii că area de aplicare a instrumentului uh, juridic obligatoriu va fi același ca în principiile directoare. Și atunci când ne-am întâlnit, am întâlnit în prima zi, ne-am dat seama că ideea era de a ne ocupa doar de corporațiile transnaționale. și deci, pentru motivele pe care vi le-am prezentat, eu nu cred că e o situație satisfăcătoare. Noi deplângem faptul că președintele aș spune, nu a creat acel climat de încredere pe care ni l-am fi dorit în această ultimă sesiune de la Geneva. Asta nu înseamnă că nu suntem angajați sau că nu suntem doritori să lucrăm pe această temă. Dar un lucru trebuie să fie clar. Ce e important pentru noi e substanța, conținutul. Am făcut foarte mult, bazându-ne pe principiile directoare UE. Credem că acestea sunt cadrul corespunzător. Nu cred că trebuie să mergem mai departe, poate că sunt motive, uh, suntem deschiși, dar uh, trebuie să vedem care e propunerea și să ne arătați că există o valoare adăugată în raport cu principiile directoare. Apoi, care trebuie să fie poziția noastră pe substanța tratatelor, noi am tot așteptat un proiect de text de tratat și ce am primit deocamdată e foarte limitat. Deci pentru noi este foarte greu. Trebuie să țineți seama că trebuie să coordonăm 28 de state membre. Este foarte greu să te poziționezi pe uh, un lucru care nu e finalizat. Și vreau să înțelegeți că nu e o sarcină ușoară pentru UE în acest context. În ce privește poziția noastră 2014-2015, trebuie să luați în calcul că a existat o rezoluție unanimă asupra principiilor directoare în 2011. La vremea respectivă nu se prevedea un instrument juridic obligatoriu. Acesta a apărut uh, abia mai târziu și nu pe baza unui consens. De unde o reflexie internă pe care am purtat-o pentru a înțelege dacă e acceptabil pentru UE și statele membre să participe la un astfel de proces. Vă rog să rețineți că principalele țări dezvoltate, UE și statele sale membre, sunt printre puținele care au participat în mod activ la lucrările acestui grup de lucru. În fine, dar nu în cele din urmă, am luat notă de rezoluția Parlamentului European la care s-a referit uh, doamna deputat Sanchez Există prea put- se vorbește adevărat de instrumentul juridic obligatoriu, dar nu se explică ce ar trebui să fie acest instrument, ce ar trebui să conțină un astfel de instrument. Și trebuie să înțelegeți că acestea sunt teme juridice extrem de complexe pe care trebuie încă să facem progrese în reflexia noastră. Vă mulțumesc foarte mult. Din nefericire trebuie să vă părăsesc, dar colegul meu Amador poate să vă răspundă mai în detaliu. Mulțumesc! acest Grazie. Deve aggiungere qualcosa? Mulțumesc. Trebuie să adaug ceva? Nu știu dacă sunteți soddisfatti della risposta. Nu știu dacă sunteți mulțumiți de, răspuns. Mai avem câteva minute la dispoziție dacă cumva doriți să mai adăugați ceva. Vă rog. Ok, taking the opportunity that Mr. Giacomi is mulțumesc și profit de ocazia că domnul Giacomi încă e în sală. Aș vrea să spun că până și secretariatul uh, Consiliului pentru Drepturile Omului nu știe care e mandatul. Mm, mm, se vorbea de trei întâlniri până când uh, Uh, un acord se obține. Deci suntem în total dezacord cu Comisia Europeană și nu înțelegem de ce nu pot fi de acord cu explicația pe care Secretariatul Consiliului pentru Drepturile Omului le-a dat. În ce privește TNCs, uh, corporația transnaționale, e limpede că acesta a fost un element. Elementele au fost publicate în octombrie. Cum puteți fi surprinși că veniți la întâlnirea grupului de lucru și descoperiți atunci că se, vorbește, se va vorbi despre co- corporațiile transnaționale. Elementele erau publice. Și ajung la al treilea punct. În rezoluție nu există niciun mandat pentru a vorbi de un tratat. Se vorbește de elementele unui tratat. Și exact pe aceste elemente le-am publicat. Ele sunt uh, disponibile încă din octombrie, suntem la mijlocul lui decembrie, poate oare UE să adopte o poziție pe marginea acestor elemente, pentru că raportorul șef are nevoie de uh, un răspuns până în februarie și sperăm să obținem un răspuns din partea UE pe această temă. Și am să mă opresc acum aici. Just une, une... O mică observație. Nu urmăresc dosarul atât de îndeaproape ca și colega mea, Lola Sanchez, dar din ce am văzut eu, am senzația că uh, suntem într-un fel de bluff. Nu știu cum să calific altfel jocul ăsta. Citam cu câteva timp în urmă poziția serviciului de acțiune externă, sau nu mai știu, poate era comisia. Oricum, se vorbea acolo de simpla inițiativă legislativă și se aștepta acolo poziția Parlamentului. Acum că există poziția Parlamentului European, se cere un uh, tratat juridic obligatoriu. Cei care trebuie să propună conținutul inițiative uh, legislative sunt cei de la Comisie. Deci uh, aș vrea să fie clar care rolul fiecăruia. Cred că Parlamentul European a dialogat ca întotdeauna cu Comisia, dar uh, Poate că ar fi bine să ne oprim din a ne arunca cartoful fierbinte. Și, în al doilea rând, Franța. După multe dezbateri, care au durat uh, cât uh, toți cei cinci ani ai președinției anterioare, în sfârșit uh, a uh, formulat o poziție care vizează exclusiv corporațiile transnaționale. Uh, Nu vreau să conchid că această noțiune de corporații eh, transnaționale versus eh, corporațiile naționale să fie un alt joc de poker care să permită unora și altora să se poziționeze când cum vor. 5 minute ca să demonstrați că nu faceți un bluff aici. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc eh, eurodeputaților care au luat cuvântul. Îi mulțumesc colegii noastre de la Friends of the Earth. Noi ne-am mai întâlnit și suntem angajați, încercăm să avem adesea uh, conversații constructive cu societatea civilă. Vă mulțumim foarte mult pentru comentarii pe care le vom duce înapoi la serviciile noastre și vă asigur că am început uh, discuții cu experți de la Digi Justice, Digi Trade, Digi Grow și alte servicii ale Comisiei Europene. Tocmai pentru a găsi calea de a progresa. Nu știu de unde intervin toate aceste neînțelegeri, domnule președinte. Uneori poate că lipsește poate recunoașterea felului în care Uniunea Europeană se poziționează atât pe plan intern cât și pe plan extern. Uh, Uniunea Europeană are o legislație foarte solidă la nivel intern, dar suntem extrem de angajați și în afara frontierelor noastre. Dacă îmi permiteți, cred că există trei elemente menționate aici. Unu, ce s-a întâmplat înainte de discuția de la Geneva, ce s-a întâmplat la Geneva și apoi ce ne rămâne de făcut. Unu, ce s-a petrecut la Geneva? Au existat critici cum că Uniunea Europeană și delegația ei a blocat programul de lucru și discuția, dezbaterea de la Geneva. Ca să fiu sincer, delegația UE a prezentat opoziția acelor 28 de state membre ale UE și a făcut un apel la raportorul șef ambasadorul Ecuadorului să se mențină la nivelul unui compromis și anume să uh, avem o dezbatere care să acopere absolut toate întreprinderile, toate corporațiile, nu doar cele transnaționale, ci și cele naționale interne. În cele din urmă, UE a regretat situația dar nu a obiectat la adoptarea programului de lucru. Noi considerăm că dezbaterea nu trebuie limitată, cum am mai spus, la corporațiile transnaționale. În al doilea rând, ce s-a întâmplat la sesiune, la sesiunea grupului interguvernamental? E bine, cred că a fost foarte limpede. Ați spus pe bună dreptate că multe state membre ale ONU au fost prezente, dar aș spune și actori și părți interesate foarte importante nu erau prezente Canada, Japonia, Australia, bunoară, Norvegia sau Statele Unite. Putem discuta și despre asta dacă vreți. Dar Uniunea Europeană rămâne un suport al Națiunilor Unite și a unei ordini globale bazate pe statul de drept și toate statele membre își respectă obligațiile vis-a-vis de ONU. Încă mai credem că la nivel ONU orice legislație viitoare trebuie să acopere absolut orice tip de companie și să fie ancorate în uh, principiile directoare. Ați citat o rezoluție care a lansat acest proces. Mm, Ecuador și South Africa de Sud au uh, lansat acest lucru. Vorbim de luna iunie 2014 când s-a lansat acest lucru. Uh, rezoluția arată clar de asemenea că e vorba de trei sesiuni, iar cea de-a treia s-a încheiat pe 27 octombrie la sfârșitul sesiunii nu s-a obținut un acord asupra propunerii făcute de raportorul șef, ambasadorul Ecuadorului, cum spuneam, și nu a existat niciun acord asupra um, întrunirii unei a patra sesiuni și atunci trebuie să ne adresăm Consiliului pentru drepturile omului, pentru că aceasta este practica curentă. Mm, grupul de lucru interguvernamental a cerut președintelui să lanseze consultări formale cu stată și cu alte părți interesate uh, asupra căii de urmat. Deocamdată, asta pot să spun despre cea de-a treia sesiune. Raportul acesta încă nu este finalizat și sperăm să fie redactat în așa fel încât să reflecteze uh, într-o manieră exactă toate Um, opiniile și semnalele pozitive lansate de actorii Uniunii Europene și fără a prejudeca asupra um, conținutului și a rezultatului discuțiilor, vă asigur că UE continuă să inve- investească în acest grup de lucru al ONU uh, și în alte foruri. Bună oară, săptămâna trecută a avut loc astfel de întâlnire Uh, a existat un forum al ONG-urilor și au existat șase sau șapte sesiuni. Două dintre acestea se refereau tocmai um, la mediul de afaceri și drepturile omului. Deci e o temă pe care o luăm foarte în serios și avem discuții interne despre felul în care putem duce mai departe acest dosar. O clarificare, vă rog. Ne veți oferi o reacție, un input oficial uh, pentru aceste uh, documente concluzive? Nu pot să fac comentarii acum din... Acestea fiind spuse, știu că la ora 14 urmează reuniune comună a subcomisiei DROA cu delegația pentru relațiile cu Turcia privind drepturile omului în această țară. Uniunea, următoarea reuniune a subcomisiei este pe 24 ianuarie. O zi bună tuturor!